decât să încerc să dau răspunsuri uh, pe cât mai bune posibil. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Și cu acest răspuns închidem dezbaterea pe acest subiect. Mulțumesc tuturor. Trecem acum la următoarea discuție care se referă la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind strategia UE asupra persoanelor fără adăpost și dau direct cuvântul autorului întrebării, uh, Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. În sfârșit, în sfârșit o dezbatere în Parlamentul European cu privire la persoanele fără adăpost. De aceea aș dori încă de la bun început să lansez un omagiu tuturor asociațiilor care lucrează pe teren de-a lungul anilor pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili și anume cei care nu au post. Lipsa de locuință reprezintă o încălcare gravă a demnității umane și a drepturilor fundamentale și este partea cea mai vizibilă și cea mai tristă lipsa de acces la locuințe. Este de asemenea și o nedreptate insuportabilă. De aceea trebuie să înțelegem de ce anumite persoane se regăsesc în stradă, tocmai pentru a putea instaura politici preventive. În loc să căutăm mijloacele și metodele pentru a ajuta aceste persoane, ar fi mai simplu ca ele să nu se regăsească în stradă. Când vom pune capăt expulzărilor din apartamente? Când vom pune capăt speculei imobiliare? Când vom înțelege, într-un sfârșit, că precaritatea crescândă duce la excluziune? Uh, vedem că populația fără adăpost s-a schimbat. Realitatea este astăzi mult mai complexă, mult mai dură. E vorba de multe ori de tineri, de femei, de familii, de migranți, de lucrători săraci care nu au locuință. Iar formele acestea de lipsă de locuință sunt multiple. Îi vedem pe cei care sunt iarna dormind pe cartoane, în stradă, care dorm în parcuri. Însă aceasta nu este decât partea vizibilă a icebergului. Mii de persoane se află în centre care le primesc în situații de urgentă, se află uh, la, acasă la prieteni sau dorm în uh, mașini sau dorm în hoteluri uh, insalubre. Iar urgența este din ce în ce mai mare și asociațiile care lucrează în domeniul trag semnalul de alarmă, însă guvernele se perindă și nu fac nimic. Situația continuă să fie aceeași. A venit momentul ca statele să-și asume răspunderea ce le revine. A venit momentul să punem capăt acestei situații rușinoase. Europa trebuie să ajute statele membre pentru a găsi soluții durabile, uh, având în vedere această realitate. Pentru că prima noastră datorie este de a-i proteja pe cei mai vulnerabili. Și plecând de la această constatare, nu putem să ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă întâmplă, că nu-i vedem pe acești oameni în stradă. Cei care nu au adăpost pur și simplu nu mai au loc în centrul orașelor, ci sunt undeva la periferie, dincolo de oamenii de afaceri, departe de oamenii de afaceri, departe de uh, oamenii politici. Nu trebuie să ascundem problemele, ci mai degrabă să le rezolvăm. Într-o țară pe care o cunoașteți bine, domnule comisar, persoanele fără adăpost sunt considerate ca fiind criminali. E interzis să dormi în stradă dacă nu primești o amendă, iar poliția merge și caută până în uh, stat, în uh, gări și uh, până în metrouri. Dar nu există nicio structură pentru a-i primi. Și există promisiuni, slogane de campanie politică, așa cum vedem în foarte multe state membre. De aceea, ca urmare a conferinței Consensului European privind lipsa de adăpost, Parlamentul European vă cere să instalați o strategie integrată pentru a rezolva această problemă până în 2020, sprijinindu-vă pe munca deja depusă în domeniu. Și această strategie trebuie să conțină cinci obiective mari. Mai întâi, prevenirea. Apoi, reducerea uh, timpului pe care îl petrec oamenii în stradă. În al treilea rând, concentrarea eforturilor. În al patrulea rând, îmbunătățirea serviciilor destinate acestor persoane și, în final, o ofertă suficientă de locuințe abordabile. Această strategie trebuie să fie coordonată cu strategii naționale și regionale și să existe o analiză constantă pentru a vedea care sunt rezultatele obținute. Uh, avem nevoie de indicatori în acest sens trebuie să punem accentul pe inovare socială, mai ales acele abordări care consideră locuința ca fiind o primă etapă în reintegrarea la nivel social. Apoi e nevoie și de finanțare, finanțare adecvată atât la nivel european cât și la nivel național. Și atunci, domnule comisar, Dincolo de cuvintele frumoase, vedeți că există o situație de urgență, e nevoie de acțiuni. E vorba de o voință politică, pentru că lipsa de adăpost nu poate deveni o fatalitate. Să nu așteptăm să vină iarna ca să ne aducem aminte că oameni mor pe stradă. Trebuie să punem capăt acestei situații. Acest lucru este posibil și cred că Parlamentul European vă indică calea de urmat. Doamna președinte, mulțumesc doamna Deli și acum are cuvântul domnul comisar. Doamnă președintă, membrii ai Parlamentului, ținând cont de condițiile grele în care trăiesc și muncesc uh, mulți oameni, nu este o surpriză faptul că numărul persoanelor fără adăpost este în creștere în uh, Uniunea Europeană. Trebuie să analizăm doar uh, consecințele sociale ale crizei economice pentru a, pentru a înțelege această situație. Însă, în acest caz, este important să înțelegem că acest uh, fenomen a fost agravat în, ca urmare a acestei crize în mai multe state membre. Însă înțelegem din ce în ce mai bine de ce avem nevoie pentru a rezolva această situație. Statele membre trebuie să dezvolte în continuare planurile originale de acțiune care se ocupă uh, de această problemă în urma raportului din 2010 în ceea ce privește protecția socială și incluziunea socială. Desigur, statele membre sunt responsabile pentru multe lucruri care ar trebui să fie făcute, însă planul european și Uniunea Europeană poate sprijini statele membre în acest efort. De exemplu, le poate înțelege, uh, ajuta să înțeleagă mai bine problemele și soluțiile, să găsească instrumentele de măsurare și de a îmbunătăți uh, cunoștințele legate de această problemă. Și fondurile europene ar putea să ajute mai bine. Fondul uh, european social, de exemplu, ar putea fi folosit Fondul European de Dezvoltare Rurală pune la dispoziție finanțare pentru construirea de case pentru comunități marginalizate și această activitate va continua și pe viitor. Fondul European uh, Social sprijină reintegrarea pe piață a persoanelor, uh, piața locurilor de muncă a persoanelor uh, fără adăpost. Acum am, am făcut uh, propunerea pentru următoarea perspectivă financiară a Uniunii Europene și aici ne dorim îndeplinirea obiectivelor strategiei EU 2020, inclusiv reducerea sărăciei. Conferința Consensului European a identificat anumite căi pe care putem merge și pe care mergem uh, deja Uh, de exemplu, uh, promovarea uh, inovării și unor noi experimente în acest punct de vedere. Declarația din 15 decembrie 2010 subliniază mai multe priorități, de exemplu, nevoia de a avea la dispoziție statistici mai bune. Noi suntem, Comisia este, activitate, este implicată în mod activ în activitatea la nivel european pentru a aborda uh, incluziunea, excluziunea socială în cadrul strategiei 2020. Acest, această zonă reprezintă o zonă uh, uh, prioritară uh, din conferința Consensului European privind lipsa de adăpost. Am început, am cerut un studiu pentru a vedea care sunt legăturile între imigrație și uh, persoane cu, care nu au un uh, adăpost. Am promovat de asemenea inovare uh, socială bazată pe uh, abordări legate de punerea la dispoziția unor uh, chirii care pot fi plătite. Ce contează în acest moment este să uh, facem toate eforturile pentru a obține rezultate cât mai repede și nu să introducem acum noi proceduri și noi instrumente în forma unor uh, comitete și comisii și grupuri de uh, lucru la nivel înalt. trebuie să vedem care cadru ar funcționa cel mai bine pentru a ne asigura că energia merge în, energia necesară merge în direcția uh, potrivită. Acest dialog continuă și va fi urmat și de acțiuni. Vă mulțumesc. Je donne maintenant la parole aux orateurs au nom des groupes et Mulțumesc, domnule comisar. Dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor și mai întâi domnului Ori, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Colegii noștri um, socialdemocrați s-au hotărât să, să adreseze această întrebare comisiei și doresc să ajungem și la o rezoluție. Partidul Popular European este de părere că această cerere este întemeiată și credem că o putem sprijini. Cred că suntem cu toții de aceeași părere. Uh, lipsa de uh, adăpost uh, reprezintă o formă extremă a sărăciei. Și uh, considerăm că uh, lipsa de adăpost este un fenomen care nu mai poate fi acceptat în secolul 21. Așadar, trebuie să ne asigurăm și trebuie să înțelegem că avem nevoie de o abordare integrată atât în statele membre, cât și în cadrul diferitelor forme de colaborare între statele membre. Lipsa de, de adăpost reprezintă, de fapt, ultima etapă a excluderii socială. Este ultimă etapă care sprijină această, această spirală nefericită. Dacă cineva nu, o persoană fără adăpost nu are nicio șansă să primească un loc, să găsească un loc de muncă, Uh, și uh, apoi uh, apar probleme de sănătate, probleme psihologice, se formează comunități infracționale și este foarte greu să ieși din această spirală. Este nevoie de mai multe lucruri. Dimensiunea socială este importantă, educația, crearea de noi locuri de muncă, programe armonizate. Există anumite exemple de succes în diferite state membre și se depun eforturi serioase pentru a depăși uh, această situație. Am putea să vedem ce se întâmplă, de exemplu, în uh, Polonia, să vedem care sunt cele mai bune practici pe care să ne bazăm o strategie europeană. Noi salutăm această uh, propunere. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Bervanș Berest, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, este pentru a doua oară că Parlamentul European se mobilizează într-un termen scurt pentru a vă interpela asupra problemei uh, celor fără uh, domiciliu, fără locuință, fără adăpost. În 2008, uh, de-abia începuse criza și am discutat această problemă și iată, în 2011 ne-am reîntâlnit pentru a discuta asupra unei declarații pe care am făcut-o în 2010 și care vă cerea să uh, tratați de urgență acest uh, scandal, această rușine, pentru că noi suntem un spațiu de bogăție Uniunea Europeană și un spațiu de așa, așa zisă civilizație și cu toate acestea, uh, oameni fără adăpost există în toate orașele noastre. Toți aleșii locali ne spun că trebuie să se mobilizeze în fiecare zi pentru a face față acestei populații uh, în dificultate pe care criza a lovit-o cel mai tare. Fie că e vorba de Atena, Berlin, Paris sau Helsinki. Putem noi accepta că o Uniune fondată, bazată pe solidaritate, uh, lasă să crească acest fenomen peste tot fenomen care este manifestarea cea mai clară a sărăciei și excluderii sociale. Totuși, mi amintesc de dezbatere pe care am avut-o. Trebuie să integrăm uh, obiectivele de luptă împotriva Uniunii Europene în strategia europeană. Asta a fost uh, dezbaterea. Este aceasta o competență a Uniunii Europene. Nu vreau acum să reau dezbaterea juridică, dar bazele juridice sunt, există, înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale noi le-am reluat ca obiective politice pentru strategia Uniunii Europene. Așadar, domnule comisar, este responsabilitatea noastră și a colegilor noastre să mobilizați instrumentele pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană pentru ca mâine pactul de stabilitate să nu ducă la, sau în viitor, pactul de stabilitate să nu ducă la tăieri oarbe și reduceri oarbe ale tuturor uh, uh, sumelor și serviciilor care ajută acești oameni, a ă, celor care ă, pe teren ajută într-un mod exemplar acești oameni. Mă refer la lucrătorii sociali și a căror muncă este aproape imposibilă, așa cum a demonstrat-o în Franța demisia, care a avut un oarecare ecou al lui Xavier uh, Manueli, uh, fondatorul uh, salvării, Serviciului de Salvare Socială. Comisia poate să îndemne statele membre să nu aplice regulile concurenței în ce privește casele sociale, apartamentele sociale și pentru, poate în acest fel în viitor problema nu va mai fi atât de urgentă, va, își va pierde urgența. Mulțumesc acum doamna Lin, trei minute. Mulțumesc, președinte. Lupta împotriva uh, acestei probleme a lipsei de adăpost este una competență a guvernelor naționale. Într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să are un rol de jucat și ar trebui să joace un rol în acest sens, pentru că asta face parte și din strategia UE 2020. În multe cazuri nu e nevoie de reinventarea roatei, ci mai degrabă e nevoie de aplicarea celor mai bune practici, însă pentru asta e nevoie de o colectare a datelor uh, uh, și asta ne lipsește în momentul de față. Ar putea eventual comisia să ne indice care sunt planurile sale, ce anume dorește să facă în acest sens. Iar în ceea ce privește strategia pentru lupta împotriva lipsei de adăpost, cum anume își dorește să colecteze informațiile, care este informația disponibilă din partea statelor membre referitor la persoanele fără adăpost. Aici e vorba de persoane care peste tot în Uniunea Europeană nu au un domiciliu fix. De ce acest lucru? Cât, care este procentul datorat problemelor de alcool sau lipsei de un loc de muncă și așa mai departe? Știm că uh, 40% din persoanele fără de post au probleme cu alcoolul, 35% au probleme de sănătate. Putem spune că uh, toate aceste probleme au uh, toate aceste persoane au probleme. Unele combină chiar probleme de uh, alcoolism cu alte dificultăți. Și atunci ne putem pune întrebarea care sunt datele pe care le obținem din partea statelor membre pe marginea acestor probleme. Uh, într-adevăr, au existat tentative de a rezolva această problemă și în, în circunscripția mea electorală am făcut apel la programul DAFNE și, uh, dar e vorba de un proiect care se ocupă mai întâi de violența conjugală, uh, nu neapărat specific de persoanele fără adăpost. Ceea ce cerem noi cu toții din partea dumneavoastră este o abordare coordonată și asta peste tot în Uniunea Europeană. Este deosebit de important să știm ce anume se face deja și cum anume putem suplimenta eforturile pentru a avea aceste strategii la nivel regional, local și național. Statele membre sunt cele care trebuie să ne emită date clare în ceea ce privește persoanele fără adăpost, lucru pe care noi la am cerut în uh, declarația scrisă menționată de uh, Karima Deli și anume declarația scrisă 61 2010. Această chestiune este o prioritate politică, este un subiect popular, dar, uh, într-adevăr, poate că multe din persoanele care nu uh, au adăpost nici nu votează. Am putea să credem acest lucru. Însă, subiectul este important pentru toată lumea și trebuie să implicăm uh, autoritățile locale, naționale, regionale, toți cei care furnizează servicii și uh, să nu ne așteptăm ca aceste persoane fără adăpost să-și rezolve problema singure. Avem nevoie de o adevărată strategie, o strategie care să funcționeze, o strategie de viitor. Mulțumesc, doamna Lin, și acum are cuvântul domnul Cianeschi, Două minute. Mam szczególny powód, aby zabrać głos w tej debacie. Vă mulțumesc. Eu am un motiv special să iau cuvântul în această seară, deoarece lipsa de adăpost este foarte importantă pentru mine în context familial. În orașul polonez Cracovia a fost creat un centru pentru persoane care nu au un adăpost. Este vorba de o problemă veche, nu doar în uh, Uniunea Europeană. Și nu întotdeauna statele au știut ce să, cum să rezolve această problemă. Ce am putea uh, face însă astăzi? Este adevărat că uh, statele membre au competență în rezolvarea acestei probleme, însă există motive morale și etice care ar îndreptăți Uniunea Europeană să arate uh, statelor membre care ar trebui să fie calea de urmat, cel puțin pentru a ajunge la o coordonare pentru rezolvarea acestui, acestei probleme. Criza a, a adus, uh, a făcut vizibilă această problemă mai mult ca în trecut. Este o problemă cunoscută, o problemă Uh, tot mai mare. Am discutat despre, uh, de exemplu, și de, de problemele cauzate de uh, specula imobiliară, însă și sistemul bancar duce la situația în care o persoană își, va, își pierde casa la un moment dat și ajunge să trăiască pe stradă. Este vorba de o problemă mai largă, o problemă socială legată și de economia de consum care duce uh, la un număr din ce în ce mai mare de uh, persoane care nu au un adăpost. Și trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri. Și acum, pentru a încheia, eu cred că este, uh, este necesar să vorbim cu, să, avem, să vorbim cu aceeași voce, avem o obligație morală față de acești oameni um, oameni din ce în ce mai uh, numeroși. Vă mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul doamna Figueiredo. Un minut și jumătate. Prezident, o problemă de persoane Mulțumesc, doamnă președinte. Problema persoanelor fără adăpost este o încălcare flagrantă a drepturilor omului și trebuie să luăm măsuri active pentru a lupta împotriva ei. În declarația Parlamentului din 16 decembrie 2010 se spune că este fundamental să se dea prioritatea acțiunilor de promovare a mobilității sociale pentru ca nimeni să nu mai ajungă să doarmă pe stradă. Și uh, cel puțin trebuie să oferim uh, adăposturi temporare. Asta trebuie, este un minim, un strict minim și pe o perioadă limitată de timp pentru ca toate persoanele să aibă parte de o, un pat decent pe care se poate dormi. E nevoie de o strategie la nivel european de luptă împotriva acestui fenomen și de o strategie la nivel național și e nevoie de fonduri comunitare care să financeze proiecte de dezvoltare a locuințelor pentru persoanele care trăiesc la marginea societății în toate statele membre. Dar asta nu este tot. Problema persoanelor fără adăpost ar trebui să fie să facă parte din diverse politici, în special politica economică, politica financiară și politica socială, ca să putem garanta uh, servicii publice de calitate și pensii decente oamenilor. Dacă asta nu se întâmplă, politicile neoliberale și antisociale pe care le vedem acum aplicate și politicile de austeritate vor continua să fie impuse de anumite state membre, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni nu vor avea suficiente venituri pentru a plăti o locuință decentă. Asta va crește numărul persoanelor fără adăpost sau care nu își vor putea plăti facturile de gaz, electricitate, apă uh, sau facturile medicale sau nu vor putea să ia un împrumut ca să-și cumpere o casă. Așadar, odată pentru totdeauna trebuie să ne concentrăm asupra acestei situații. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, domnul Pașca. Comisar, fenomen bezdomestva dlhodobo ťaži civilizovanú a kultúrnu spoločnosť Európy. Mulțumesc. Acest fenomen al lipsei de adăpost uh, reprezintă o problemă a civilizației europene deja de mult timp și prezența uh, acestor persoane pe, via- pe străzile noastre reprezintă un semn clar al sărăciei. Există diferite uh, motive care explică acest fenomen, probleme personale, deces, un deces în familie, abuzuri legate de droguri, de alcool sau Uh, pur și simplu pierderea completă a oricărei uh, surse de uh, venit. Conferința de anul trecut, din decembrie anul trecut, a încercat să găsească anumite soluții pentru această problemă um, a cetățenilor noștri. În primul, nu, în primul rând ar trebui să ne asigurăm că am, amenințarea unui cu evacuarea uh, forțată este uh, minimalizată. În plus, trebuie să punem la uh, dispoziție un adăposturi temporare pe perioada în care există asemenea probleme. Apoi, ar trebui să ne asigurăm că aceste persoane au acces la casa pe care și le pot permite. În plus, pers- aceste persoane trebuie ajutate și în uh, alte moduri, dar ar trebui să fie implicate în mod activ. Doamna Dodds, 1 minut 30. Uh, uh, Mulțumesc, președinte, domnule comisar, dragi colegi. Salut această posibilitate de a participa la dezbaterea legată de persoanele fără adăpost și recunosc că este o competență pentru statele membre, dar în același timp este o competență și un subiect de care ar trebui să se ocupe și Parlamentul European, având în vedere importanța politică a acestui subiect. Uh, și cred că facem asta prin dezbaterea pe care o organizăm acum. În circumscripția mea, în nordul Irlandei, foarte multe persoane au fost înregistrate ca fiind persoane fără adăpost, o creștere de 8% comparativ cu anul precedent. În 2010, peste 30 de uh, mii de persoane aplicau pentru a obține o locuință socială. Și ne putem întreba de ce există această uh, sporire a acestor procente, de ce au crescut atât de mult listele de așteptare pentru locuințe sociale. Însă uh, Ați primit deja explicații referitor la aceste cauze. Ceea ce ne lipsește este, este sprijinul și mm, venirea în ajutor a, către aceste persoane. E nevoie de uh, Uh, programe care să le permită să regăsească o locuință. Avem nevoie de locuințe sociale la prețuri abordabile. Irlanda a încercat în ultimii trei ani să rezolve această problemă și uh, mii de euro au fost cheltuiți pe această temă. Vedem că tinerii în ultima vreme devin din uh, număr din ce în ce mai mare persoane fără adăpost și am reușit să vizitez anumite centre care s-au deschis anul trecut și care reprezintă un model bun. Cum anume pot fi ajutați tinerii să traverseze această perioadă în așa fel încât la final să-și regăsească un loc în societate, să-și regăsească o, lo- o locuință. Noi ar trebui să analizăm astfel de exemple și să le urmăm. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are acum cuvântul doamna Isaia. Două minute. Da, puhemies, hyvä komissari Asunnottomuus on talous... Mulțumesc, domnule comisar. Lipsa de adăpost... ...sosiaali- ja terveysongelmia este una dintre problemele care, care se asocia, care se asociază alte probleme sociale. Nu putem defini acest concept într-un mod unic. Este un fenomen în diferite țări, este foarte variat. e foarte greu să ai date comparative asupra fenomenului. Totuși, asta nu este o scuză pentru faptul că noi nu avem o strategie uh, de luptă împotriva acestui fenomen. Uh, ar trebui să fie o chestiune uh, reglementată de statele naționale, dar avem nevoie și de coordonare la nivel european și de schimb de bune practici. Mă bucur că multe țări au strategii naționale. În țara mea, în Finlanda, Uh, lipsa de adăpost pe termen lung și programele menite să reducă acest fenomen uh, lucrează pe principiul uh, home first, casa mai întâi. Acest principiu înseamnă că trebuie reduse utilizarea serviciilor de spitaliere, de exemplu, și trebuie dată o nouă motivare celor care au probleme cu alcoolul sau cu drogurile. Uh, așadar, ne concentrăm pe prevenție și pe reducerea duratei uh, în care o persoană este fără adăpost și nu ne concentrăm atât de mult pe construirea de adăposturi temporare. De asemenea, am înțeles că uh, facilitățile existente, casele, adăposturile existente uh, sunt mult mai ieftine de utilizat uh, decât să uh, ne confruntăm cu rezultatele fenomenului în spitale sau în închisori domnule comisar, uh, a trecut uh, anul care a fost dedicat luptei împotriva uh, fenomenului, dar cred că nu a trecut urgența de a lucra asupra acestei probleme. Mulțumesc, domnul Darden. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. În calitate de raportor asupra efectelor legate de sărăcie în contextul bugetar dur actual, pot spune că uh, Europa nu poate obține relansarea dacă se concentrează numai asupra austerității bugetare. Obiectivele strategiei 2020 sunt fundamentale, printre ele și mai ales reducerea sărătății, uh, sărăciei, mă scuzați. Uh, nu putem uh, lăsa totul la latitudinea rigorii bugetare și să aruncăm pe umerii cetățenilor uh, toate eforturile. Reducerea sărăciei are efecte notabile, printre care, de exemplu, creșterea consumului european. Persoanele fără adăpost și uh, excluderea socială sunt într-un stadiu foarte avansat. Odată ce ți-ai pierdut casa, Uh, nu te mai gândești dacă să mai obții un serviciu sau să faci altceva, pentru că singura întrebare pe care o ai, unde o să dorm la noapte? Întrebarea cu solicitare de răspuns oral se referă la noțiuni, printre altele la noțiunea de uh, locuință abordabilă. Sigur, locuințele sociale sunt de competența statelor membre care sunt libere să organizeze acest serviciu de interes general așa cum uh, gândesc ele mai bine. Totuși, niciodată uh, statele uh, membre nu trebuie să fie uh, împiedicate în lupta împotriva acestui fenomen de reguli cum ar fi cele împotriva ajutoarelor de stat. Din toate aceste motive, sper că rezoluția la care m-am referit la începutul discursului va fi susținută și va fi inclusă în raport, într-un raport viitor. Mulțumesc acum domnul Murphy. Mulțumesc, doamna președinte. S-a făcut referință la uh, obiectivele strategiei 2020 să scoatem 20 de milioane de oameni din sărăcie uh, și din uh, excluziunea socială până în 2020. Trebuie însă să vedem care este realitatea. În loc să ne apropiem de îndeplinirea acestui obiectiv, ne îndepărtăm. Este vorba de un uh, rezultat uh, direct uh, în, a cotelor uh, implicate de, de uh, Uniunea Europeană. Uh, Milioane de oameni au ajuns uh, săraci în urma acestor uh, politici. În Grecia, de exemplu, sărăci, lipsa de adăpost a crescut cu 25% în ultimul an. Și în uh, Irlanda s-a întâmplat uh, la fel, există mai puține uh, resurse pentru cei mai vulnerabili din uh, societatea noastră și această logică uh, nebună de a ține uh, seama mai mult de profitul și nu de nevoile oamenilor se manifestă în Irlanda. Există uh, zeci de mii de persoane care sunt pe liste de așteptare pentru a intra în locuințe sociale, locuințe sociale care nu sunt folosite, sunt păstrate pur și simplu. Și doar 296 uh, de asemenea locuințe sociale au fost puse la dispoziție anul trecut și în, uh, în loc să se pună accent pe acest lucru, uh, trebuie să înțelegem că politici cum ar fi această politică amintită, în primul rând, casa ar trebui să fie mai importantă. Deci, Mulțumesc, domnule Mărfer, are cuvântul doamna Delvo, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, mă bucur de această întrebare orară pe tema persoanelor fără adăpost, pentru că este de datoria noastră să amintim că este o situație de urgență. Ceea ce era o prioritate ieri, încă mai este o prioritate și astăzi. Absența de definiții și de indicatori statistici uh, pe tema aceasta a lipsei de adăpost nu face decât să ne aducă la concluzia următoare și anume că numărul de persoane fără adăpost a trecut de la 79 de milioane la 84 de milioane uh, și asta în funcție de statisticile Eurostat. Lupta împotriva lipsei de adăpost necesită ca statele membre să pună capăt acestei probleme până în 2015, însă noi astăzi nici măcar nu ne-am apropiat de acest obiectiv. Anul 2010 era lupta împotriva sărăciei și aș vrea să știu dacă într-adevăr a fost utilizat de către statele membre pentru a pune capăt precarității care a depășit statul de urgență și care devine permanentă. Nu pot decât să mă îndoiesc de acest lucru și deplâng acest fapt. De aceea e nevoie de o strategie globală, o strategie globală multisectorială pentru a lupta împotriva lipsei de adăpost, pentru că mi mizeria, lipsa de locuință uh, sunt o realitate, dar mai sunt și probleme de dependență, de chestiuni de sănătate, de vulnerabilitate personală. E nevoie de o abordare globală, eficientă, e nevoie de măsuri care să țină seama de fiecare persoană în parte, de parcursul său în viață. Este un drept cel puțin fundamental și multe persoane uh, în situații precare sunt private de acest drept. Doamna Țicău, dumneavoastră Doamna Delvo, acceptați o întrebare? Întrebarea pe care aș dori să o pun uh, colegei, uh, poate traducerea n-a fost corectă, dar am înțeles uh, din intervenția colegei că 84 de milioane de cetățeni europeni sunt fără adăpost. Asta înseamnă unul din cinci cetățeni europeni sunt fără adăpost poate sunt expui riscului sărăciei dar nu fără adăpost. Da, după părerea mea e o problemă de interpretare pentru că 84 de milioane de persoane au trecut sub pragul sărăciei, care bineîneles nu este exact același lucru. Da, mulțumesc pentru această precizare care cu siguranță interesează pe toată lumea și trecem la următorul uh, vorbitor, doamna Kinga Gonț. <clears throat> <clears throat> Vă mulțumesc. Cred că este foarte important faptul că Comisia Europeană se implică în toate domeniile care țin de coordonarea strategiilor uh, referitoare la persoanele fără de adăpost. De asemenea, a fost amintită și această conferință pentru consensul european. Trebuie să ținem seama însă de două noi fenomene. Pe de o parte, criza economică duce la situația în care foarte multe persoane și-au pierdut pe o durată lungă um, locul de muncă și foarte multe familii nu mai pot să-și plătească ratele la creditele pe care le-au contractat. O problemă deosebită este o au acei care trebuie să-și plătească aceste rate uh, la credite uh, luate într-o valută străină, cum ar fi francul elvețian. Așadar, trebuie să luăm măsuri importante. De exemplu, în direcția în care merge um, uh, directiva referitoare la protecția drepturilor consumatorilor. O altă problemă o reprezintă discriminarea persoanelor fără adăpost, care sunt deseori, cărora nu li se permite să stea în centrele orașelor și în plus trebuie să plătească diferite amenzi. Mai mulți colegi au spus că um, lipsa unei adăpost reprezintă o formă extremă a sărăciei, așadar trebuie să ne uh, ocupăm mai mult această problemă. Vă mulțumesc. Domnul Maier, un minut și jumătate. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Știu că abordarea economică a Uniunii Europene de a cheltui din ce în ce mai mult și de a avea o atitudine neoliberală, acum cedează uh, teren modelului social. Noi facem opusul uh, a ceea ce se face în Statele Unite, nu doar că atacăm dimensiunea socială, doar vorbim despre intenții bune când e vorba de persoane fără adăpost. Vă dau exemplul uh, Spaniei. Spania luptă împotriva șomajului pentru că șomajul este atât de mare. Oamenii își pierd slujbele, au uh, un împrumut ipotecar, trebuie să plătească rate în fiecare lună, dar dacă își pierd slujba, nu mai pot să mai plătească apartamentul, își pierd apartamentul însă uh, trebuie să continue să plătească rate la bancă, chiar dacă ei au fost evacuați. Acesta este imoral. Știu că asta nu se întâmplă în alte uh, Uh, țări ale Uniunii Europene, dacă ți-ai pierdut casa pentru că nu mai poți să plătești ratele, atunci nu mai ești obligat să le plătești. Asta se întâmplă în alte țări, dar nu și în Spania. Deci cred că totuși Comisia trebuie să legifereze, să asigure că există o legislație europeană comună pentru ca cetățenii europeni să fie protejați. Avem uh, oameni care au rate la bancă, dar nu mai au uh, salariu, deci își pierd casa, banca le ia casa și în ciuda faptului că banca le-a luat casa, în continuare sunt ținuți datori și trebuie să plătească în fiecare lună. Mi se pare complet neetic uh, cred că ar trebui să trecem dincolo de, de declarațiile de bune intenții. Trebuie să schimbăm această abordare neoliberală care ne duce la ruină. Mulțumesc acum, doamna uh, două minute problem bezdomności pozostaje nadal nierozwiązany w europie. Mulțumesc, președinte. Lipsa de adăpost încă este în continuare o problemă fără rezolvare în Uniunea Europeană. Și uh, aveam o imagine despre persoana fără adăpost. Mm, eventual un bărbat uh, în jur de 40-50 de ani Însă acum vedem că situația s-a schimbat. Foarte multe femei se află în această situație. Și se regăsesc pur și simplu într-o, într-o situație în care trebuie să doarmă în stradă și asta în ciuda eforturilor făcute de către statele membre. Se pare că aceste eforturi nu sunt suficiente, de aceea trebuie să facem ceva la nivel european. Există definiții diferite, metodologii diferite în ceea ce privește colectarea ă, datelor în statele membre, de aceea trebuie să monitorizăm situația la nivelul Uniunii Europene și asta se poate face prin intermediul strategiei de luptă împotriva lipsei de adăpost. De aceea, aș fi vrut să vă adresez câteva întrebări, domnule comisar. În decembrie anul trecut a existat conferința Consensului European privind lipsa de adăpost și s-au văzut care sunt motivele unei astfel de situații. Există diferite categorii. Întrebarea mea este următoarea. Având în vedere această tragedie dumneavoastră, la Comisia Europeană, veți include aceste categorii, veți diferenția situațiile, uh, veți fi atent la motivele pentru care oamenii ajung într-o astfel de situație și uh, să putem personaliza astfel această strategie. Cum veți include lucrătorii sociali în această strategie, în așa fel încât lipsa de adăpost să poată fi combătută în mod eficient? O altă întrebare. Odată ce strategia va fi implementată, cum vom măsura eficiența acesteia? Pentru că știți că lipsa de adăpost este diferită de la o țară la alta. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Flașica Benova. Vă mulțumesc, doamna președintă. În decembrie, cu mai mult de jumătate din colegii prezenți aici în plenară, am întrebat comisiei dacă va continua strategia anunțată și am, acum întrebăm pur și simplu ce s-a întâmplat de atunci până acum, ce măsuri au fost luate și am dorit să știm dacă uh, doriți să colaborați cu noi uh, pentru a avea o asemenea strategie. O asemenea strategie ar trebui să includă mai mulți factori. Ar trebui să aibă un obiectiv clar, uh, ar trebui să, fi, să se referă la mai multe uh, sectoare, ar trebui să aibă o dimensiune clară în ceea ce privește locuințele sociale și ar trebui să țină cont de diferitele specificități uh, întâlnite în statele membre. Ar trebui să țină de asemenea seama, uh, seama de sărăcia care este în creștere în Uniunea Europeană. Raportarea legată de această strategie ar trebui să fie inclusă în rapoartele naționale și să facă parte din coordonarea deschisă în domeniul social. Aș dori să întreb din nou uh, pe domnul comisar să-i cer să uh, se asigure că măsurile vor fi puse în, uh, în aplicare și să asigure că există o colaborare cu Parlamentul European. Doamna Vergea, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. 8% dintre europeni trăiesc într-o situație de sărăcie extremă și au mijloacele de a-și asigura nevoile esențiale unei vieți decente. Mii dintre ei dorm uh, pe străzi, alții în locuințe precare și insalubre. Printre aceștia, din ce în ce mai mulți copii, femei, tineri. Uh, lipsa de adăpost uh, face iluzorii toate celelalte drepturi, inclusiv dreptul de a munci sau de a trăi în familie. Da, domnule comisar, ați spus-o, Criza a agravat situația în sânul Uniunii Europene. Totuși, suntem prima putere economică a lumii. Politicile de austeritate lovesc, în primul rând, pe cei mai vulnerabili. Ați uh, listat instrumentele care există la dispoziția Uniunii Europene, dar dincolo de discursul noastră, ce politici concrete sunt realmente puse în aplicare de către statele membre, când ele nici măcar nu sunt capabile să ofere statistici pe acest subiect? Mai rău, unele state membre criminalizează din ce în ce mai mult uh, uh, lipsa de adăpost, încălcând practic uh, Carta Drepturilor Fundamentale și încălcând drepturile celor care au cea mai multă nevoie de protecție. Așadar, facem complet de necrezut toate discursurile privind drepturile omului și Europa Socială. Mulțumesc, doamnă Vergea. Doamna Bastos are cuvântul acum două minute. Sr. Presidente, Numărul de persoane fără adăpost și numărul de persoane care se află sub pragul sărăciei nu face decât să crească de câțiva ani de zile în uh, statele membre. Criza economică, financiară și socială, creșterea uh, șomajului au agravat această problemă, așa cum au spus mulți colegi. Este Uh, o, o constatare asupra căreia suntem de acord și acest lucru duce la o lipsă de, demnita- de respect pentru demnitatea umană, de încălcarea drepturilor fundamentale, de asemenea. În țara mea există măsuri de austeritate foarte puternice și când discutăm despre persoanele fără adăpost, e vorba și de acele persoane care au nevoie de o masă, de mâncare. Și creșterea este enormă, 20% din 2008 până în prezent și vedem că familii întregi se află într-o situație dificilă pentru că uh, și-au pierdut locul de muncă și așa mai departe. Anul trecut, Parlamentul European a adoptat o declarație scrisă în ceea ce privește strategia Uniunii Europene în favoarea persoanelor fără adăpost. Prin această declarație, Parlamentul a atras atenția asupra faptului că la nivel european e nevoie de o strategie care să se bazeze pe stile naționale și regionale, scopul fiind pe termen lung să se pună capăt unei astfel de situații situații în care anumite persoane se află în stradă, nu au nici locuință, nici un loc de muncă, nu mai au nimic. E nevoie de prevenire, e nevoie de acțiuni concrete pentru a preveni astfel de situații. Și acest lucru trebuie să se facă la nivel european și să fie compatibil și cu politicile sociale pentru locuințe sociale din statele membre. Deci, domnule comisar, noi luăm notă de inventarul de măsuri care există deja, pe care ni l-ați prezentat deja, dar cerem Comisiei să coordoneze mai bine acțiunile statelor membre și ale regiunilor pentru a lupta împotriva acestor nedreptăți sociale. Mulțumesc, doamna Bastos, domnul Cățălin, un minut și jumătate. Nu este în sală? Dacă nu este în sală, atunci trecem la oratorul următor, domnul Menendez de Vigo. Două minute. Ah, ah, ah. tout just. Abia, abia, nicio problemă, domnule Menendez de Vico. Microfon, vă rugăm. Prenez-en un autre. Încercați al microfon. Ah, Se văd doigt, mon avis, hein? Cred că nu microfonul e problema, ci degetul dumneavoastră. Iată că funcționează, funcționează. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Cred că aceasta este prima dezbatere pe care o avem în Parlamentul European nu este prima dezbatere pe care o avem în Parlamentul European pe această temă. Am mai avut deja o astfel de dezbatere în 2008. S-a prezentat deja o declarație în scris și iată că acum lansăm din nou o întrebare orală către Comisie. Ce vreau să spun este că Parlamentul din totdeauna a fost îngrijorat de această chestiune care este o, o dificultate reală. De multe ori în Parlamentul European ne ocupăm de lucruri care interesează mai puțin pe oameni. Ori acum discutăm despre un subiect care într-adevăr interesează pe oameni. Iată prima observație. A doua observație. E adevărat, domnule comisar, că planurile de acțiune sunt planuri la, planele, planuri la nivel național. E adevărat, însă noi trebuie să facem ceva și la nivel european, așa cum a spus și doamna Beres. În momentul în care am avut Carta Drepturilor Fundamentale și pe care am obținut-o datorită susținerii Parlamentului European, avem în această carte anumite obiective și iată că acum avem ocazia să facem ceva concret uh, dezbaterea și votul bugetului european. Dezbatere și vot pe care le vom avea peste puțină vreme. Și astfel vom demonstra angajamentul nostru. De aceea, doamna președinte, este foarte important să luptăm împotriva excluziunii sociale, împotriva sărăciei, dar și mai important este să menținem demnitatea ființelor umane, care se află într-o situație de sărăcie și care au drepturi fundamentale și pe care trebuie să le recunoaștem. Am uh, văzut un film recent, un film pe care vi-l recomand, uh, pentru că e ne poate arăta cum anume lupta împotriva inegalităților poate fi o luptă pentru demnitate. Și, doamnelor și domnilor, în unele intervenții am senzația că ca și cum apărarea modelului social european aparține doar unui singur sau anumitor grupuri politice din uh, acest Parlament. Noi, la Partidul Popular European, acordăm o importanță deosebită modelului social european. De ce? Pentru că ne caracterizează și de altfel această întrebare orală demonstrează angajamentul nostru în acest sens și vom continua lupta. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, care cuvântul doamna Rapti. Un minut 30. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπο, ξέρετε... Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă președinte, domnule comisar. Știți că, indiferent cât de săracă este o persoană, dacă această persoană merge pe stradă și vede un om fără adăpost, această persoană săracă simte că e o diferență uriașă între el sau ea și această persoană fără adăpost. Foarte puțini oameni se gândesc că o să ajungă vreodată fără adăpost. Totuși, diferența e foarte mică, de fapt, între un om sărac și un om fără adăpost. Este uh, cât un vârf de ac și asta se vede cel mai bine în vremuri de criză economică creșterea uh, numărului de persoane fără adăpost s-a produs foarte brusc. Nu avem suficiente statistici, însă știm, ne cunoaștem foarte bine fiecare țara, știm cartierul în care locuim și știm ce se întâmplă în cartierul în care locuim. Când apare o criză economică, apare și crește sărăcia și când crește sărăcia, Uh, încetul cu încetul oamenii își pierd slujbele și dintr-o dată după ce un om și-a pierdut uh, serviciu, poate foarte ușor să ajungă fără adăpost. Trebuie să luptăm împotriva acestor lucruri trebuie să ajutăm cu toții. Nu putem să lăsăm fiecare stat membru să lucreze singur. Avem nevoie de o strategie europeană, de o umbrelă europeană, dacă vreți, ca să ajungem la scopul nostru general și anume reincluziunea socială a celor fără adăpost. Mulțumesc, doamnă Rapti. Aș vrea să dau cuvântul acum doamnei Moran Chartier, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Eu susțin pe deplin această întrebare orală și această rezoluție pentru că ne aflăm în fața unei probleme care este pur și simplu nedemnă față de Europa, față de valorile pe care noi le apărăm, ă, pur și simplu insuportabil având în vedere nivelul de trai pe care îl avem în Europa. Criza a accentuat în mod considerabil această problemă a lipsei de adăpost. Însă, eu cred că astăzi trebuie să ne dăm seama că toată lumea se poate confrunta cu această dificultate. Oricare european poate mâine să devină o persoană fără adăpost. Și atunci prima pârghie pe care o putem acționa este, bineînțeles, Fondul Social European, care permite integrarea sau reintegrarea pe piața muncii, uh, regăsirea unui loc de muncă, adaptarea la locuri de muncă noi, uh, Dincolo de acest uh, lucru, în calitate de președinta a grupului de lucru pe tema uh, Fondului Social European și Progresul, doresc să uh, subliniez faptul că programul Progres trebuie să ne ajute să mergem mai repede în rezolvarea acestei dificultăți. Mai întâi să prevenim și apoi să definim împreună indicatori comuni pentru a avea o adevărată abordare eficientă, o politică eficientă pentru accesul la locuințe. La nivel european există bune practici pentru a atinge aceste obiective și cred cu toții împreună la nivelul Comisiei și la nivelul grupului nostru de lucru în Comisia Ocupare și Afaceri Sociale împreună cu președinta noastră, doamna Beres, trebuie să analizăm ce anume funcționează, ce se face concret în statele membre, care sunt strategiile de viitor și dacă într-adevăr această însoțire individuală, acel coaching,

Există aceste cinci uh, obiective în uh, cadrul strategiei 2020. Unul dintre acestea este, se referă la reducerea nu, uh, numărului de persoane sărace. Există statistici însă care uh, reprezintă un semnal de uh, alarmă. Tot mai mulți oameni sunt uh, afectați de sărăcie. Uh, și situația este agravată în contextul uh, crizei economice și sociale. Situația devine din ce în ce mai uh, dificilă și este din ce în ce mai uh, greu să scapi de sărăcie. Am luat la cunoștință de diferitele inițiative din acest Parlament pentru a combate sărăcia De exemplu, ar, uh, până în anul 2015 ar trebui să reducem numărul persoanelor care se află în stradă, dar, într-adevăr, ar trebui să ne uh, ocupăm de um, înlăturarea motivelor care duc la uh, această situație. Succesul unei strategii europene va depinde de uh, modul în care își asumă Comisia rolul. Uh, va depinde de cât de repede pot fi mobilizate statele membre pentru a elabora o strategie eficientă și completă care să combată și să asigure eliminarea acestei situații. Totul va depinde într-o mare măsură de cum vom, cum vom folosi resursele pe care le avem la dispoziție. o strategie eficientă depinde foarte mult și de o bună colaborare interinstituțională și de o bună punere în aplicare a instrumentelor juridice care există deja. Doar o angajare a Uniunii Europene împreună cu statele membre pot să contribuie pentru ca uh, obiectivele strategiei 2020 să fie puse în aplicare. Mulțumesc, domnule Sonic, și acum doamna Smolcova, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, lipsa de adăpost reprezintă una dintre cele mai oribile forme de sărăcie și excluziune socială. Și uh, știm că există aceste persoane fără adăpost în fața uh, intrărilor la metro, uh, pe stradă, dar trebuie să ne dăm seama că fiecare persoană are dreptul la o viață demnă Trebuie să înțelegem că acest lucru va fi benefic pentru întreaga societate în momentul în care sărăcia va fi eradicată. Și există acele straturi ale societății uh, care trebuie să fie uh, implicate și mai mult. Mă gândesc la sectorul public, spre exemplu. E nevoie de campanii de conștientizare care să fie pregătite și lansate. A venit momentul să uh, Uh, avem aceste campanii peste tot în statele membre. Mulțumesc, doamna Smolcova, și trecem acum la procedura catch de ai mai întâi, domnul Nicolașici, un minut. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Este o există motive foarte diverse pentru care o persoană poate să ajungă fără adăpost, fără un uh, acoperiș deasupra capului și să ieși dintr-o astfel de situație este foarte greu. Eforturile uh, instituțiilor naționale sau europene trebuie să convergă în vederea rezolvării acestei uh, chestiuni. Fondurile structurale ar trebui să fie folosite pentru construcția de locuințe pentru acești oameni, pentru persoanele sărace și de asemenea ar trebui să existe programe speciale pentru persoane fără adăpost, programe care să fie monitorizate și evaluate. În fine, aș dori să menționez că lipsa de adăpost e, nu poate fi înțelea, nu poate fi înțeleasă, nu ar trebui să fie acceptată și ca parte a unei societăți moderne și civilizate. Uh, trebuie să prevenim uh, această chestiune pentru că 20 de milioane sunt amenințate de această problemă. Domnul Niculescu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Problema persoanelor fără adăpost este fără îndoială o problemă gravă care trebuie să se afle în atenția instituțiilor naționale și europene cred însă că discuția este incompletă dacă ignorăm o altă problemă cel puțin la fel de gravă

Um, madame la présidente monsieur le commissaire dovoľte mi pohľad ktorý tu ešte nezaznel. ak funguje rodina bez domovstva. dacă uh, o familie funcționează bine, atunci nu se ajunge în situația de a nu mai avea un uh, adăpost. Trebuie să ajutăm pe oameni să se ajute. Cu toate acestea, Parlamentul uh, adoptă legislații care slăbesc situația familială. Uh, Comisia și Parlamentul ar trebui să se asigure ca mamele să poată să-și dea copiii unor uh, instituții unde să fie uh, îngrijiți cât mai repede și nu punem suficientă valoare pe uh, munca unei femei care își îngrijește singură copiii. Nu ignorăm rolul pe care l-au părinții în vârstă

și cum poate ajuta uh, familiile să treacă de uh, care se uh, confruntă cu probleme în uh, plata ratelor. În plus, dorește să uh, studieze uh, legăturile complexe care există în Uniunea Europeană în ceea ce privește locuințele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnișoara Băsescu

fondurile pot fi utilizate în special pentru realizarea de locuine sociale permanente. Mulțumesc, Băsescu. Și pentru domnul Din punct de vedere strict biologic, starea de sănătate nu este un apanaj al bogailor așa cum nici starea de boală nu este o caracteristică a celor săraci

pentru a încerca să încheie această discuție foarte lungă, dar care a conținut, sper, propuneri foarte bune. from... Vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, Europa suferă de un deficit de uh, solidaritate. solidaritate. Și cred că dacă acest lucru va continua, nu doar modelul social european va fi distrus, ci, distrus, ci Uniunea Europeană în sine. Trebuie să luăm lucrurile în serios. Fără uh, o solidaritate sporită, nu vom putea pune capăt crizei financiare și este adevărat, atâta timp uh, cât va dura criza financiară, statele membre și mai ales cele de la periferia Uniunii Europene se vor îndrepta în continuare înspre o criză socială și în potențial înspre o, o criză cu dimensiuni uh, catastrofale lipsa de adăpost este doar uh, un aspect al acestei situații. Această dezbatere mi-a com- a confirmat faptul că Parlamentul uh, dorește să abordeze această problemă a lipsei de adăpost și a excluziunii sociale și Comis- Comisia Europeană dorește să facă acest lucru. Strategia uh, UE 2020 se referă la lipsa de adăpost și excluziunea socială. Această problemă uh, nu se referă la lipsa locuințelor în Uniunea Europeană. Este vorba de uh, distribuire, o problemă de distribuire. Lipsa de adăpost a crescut în statele membre care se confruntă, de exemplu, cu o scădere demografică. Deci nu poate fi vorba de o lipsă absolută a, de locuințe. Și uh, nu este greșit să ne gândim că persoanele fără adăpost sunt uh, infractori. Uh, statele membre, autoritățile locale trebuie să intervină și să corecteze această situație. Excluziunea socială și lipsa de adăpost sunt de, țin de resortul statelor membre și unele state țin mult la acest drept. Există diferențe mari în ceea ce privește calitatea serviciilor pentru persoanele fără adăpost, post, deci avem nevoie, după părerea noastră, de o mai bună coordonare a politicilor, avem nevoie de schimb de informații pe baze statistice și, de, exemplu, de, de asemenea, de uh, împărtășirea celor mai bune practici. Cu toate acestea, noi, Comisia, am început deja să muncim în sensul propunerilor făcute. De exemplu, am, încep, am încercăm să îmbunătățim uh, baza uh, cunoștințelor, uh, Uh, legate de cea mai bună abordare în ceea ce privește locuințelor și așa mai departe. Cred că ar trebui să dăm prioritate abordărilor integrate, așa cum s-a cerut, uh, s-a cerut în primele intervenții și cred că acest lucru se poate întâmpla sub umbrela nouă a inovării sociale. Această problemă, desigur, este legată de drepturile omului sau de lipsa respectării drepturilor omului și trebuie să avem și o abordare legislativă aici. Într-adevăr, este o situație inacceptabilă ca în urma crizei financiare o persoană care are un uh, credit ipotecar își pierde casa și în continuare este dator băncii după ce și-a pierdut casa. Trebuie să vedem într-adevăr ce putem face în această zonă pentru a îmbunătăți cadrul legislativ. În plus, uh, Comisia se află într-un dialog cu uh, actori interesați pentru a ne asigura că cel mai bun cadru poate funcționa în acest sector. Trebuie să continuăm colaborarea cu statele membre. Unele uh, state membre lucrează la anumite strategii și eu voi avea, de exemplu, ocazia la Cracovia în octombrie unde se organizează o conferință pe marginea sărăciei, platforma pentru sărăcie din cadrul strategiei 2020 și acolo voi putea continua acest dialog cu statele membre, așa cum mi s-a cerut din partea uh, uh, parlamentarilor. Vom continua de asemenea să lucrăm împreună și cu organizațiile non-guvernamentale, însă cred că uh, știți foarte bine că nu toate aceste organizații sunt de acord cu Uh, consensul nostru. Eu mă bazez pe sprijinul uh, pe viitor al Parlamentului pentru a rezolva problemele persoanelor fără de post în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Cu această intervenție încheiem dezbaterea. O rezoluție a fost înaintată și acum trecem la punctul următor. Mulțumesc, domnule comisar. Bun venit, doamna Edegaard.